Începem cu punctul 2, adoptarea ordinii de zi. După cum știți, votul la raportul ETS a fost amânat la următoarea întâlnire extraordinară de la Strasburg, pe 15 decembrie, de la 8 dimineața până la 10. De asemenea, ați primit uh, și în documentul necesar pentru procesul verbal din 29 septembrie. Dacă nu sunt obiecții, se consideră adoptat. Comunicări ale președintelui. Avizul CET al domnului Staes, în urma amânării votului de la INTA, termenul pentru prezentarea de amendamente, doar în engleză, este miercuri 14 decembrie la prânz. Votul la INVI va avea loc pe 12 ianuarie. Avizul doamnei Melin în ceea ce privește protecția lucrătorilor împotriva carcinogenilor și a agenților mutageni, în urma adoptării propunerii Comisiei de pe 2 martie, este prevăzută pentru 21 decembrie. Termenul pentru amendamente luni 9 ianuarie la prânz. În documentele primite veți uh, găsi și raportul misiunii de la Johannesburg, COP17 și, de asemenea, uh, cel care a avut loc de pe 23-25 septembrie. Cocktailul cu ocazia Crăciunului va avea loc în aceeași sală și membrii din staff sunt invitați de asemenea. Astăzi avem interpretare în 21 de limbi și, bineînțeles, întâlnirea va fi transmisă online. Deciziile coordonatorilor au fost uh, transmise electronic și, dacă nu sunt obiecții, vor fi adoptate. Punctul 5 acum, aprobarea procesului verbal din septembrie. Dacă nu sunt obiecții, de asemenea, se adoptă. Trecem acum la raportarea cu privire la negocierile interinstituționale. E vorba de regulamentul privind Mercurul. Negocierile s-au încheiat la al doilea trialog informal de pe 6 decembrie, marți. Diferențele considerabile care existau la diverse elemente între Parlament și Consiliu au putut fi eliminate și toate chestiunile au fost abordate. În ceea ce privește noi produse și procese, criteriile de evaluare economică, toate acestea au fost eliminate, de asemenea derogarea pentru produse reconcepute. În ceea ce privește deșeurile, perioada maximă de magazinare a fost limitată la 5 ani și, de asemenea, e nevoie de o etapă de solidificare suplimentară. Site-urile contaminate, Comisia peste 3 ani va prezenta un o listă a siturilor cu informații de la statele membre, produsele cu adaos de mercur anexa 2, derogările la exporturi și valorile limită pentru piața europeană. Toate acestea sunt uh, trecute în special în ROHS. În ceea ce privește celelalte procese, anexa 3, acesta a fost linia roșie a Consiliului. Perioada de tranziție pentru mai multe procese este mai scurtă decât în propunerea Consiliului. Amalgamurile dentare, care era o linie roșie pentru ambii colegiitori, Consiliul nu a reușit să acorde o perioadă de eliminare treptată. Compromisul a fost uh, foarte clar pentru eliminare cu o vârstă limită de 15 ani pentru grupurile vulnerabile, 95% pentru toți separatorii și îndeplinirea datelor preliminare. Președinția își va da acordul la coreperul de astăzi și în funcție de disponibilitatea textului final acordat la coreper, votul la ENVI va avea loc pe 15 decembrie la Strasburg sau 12 ianuarie. Și acum trecem la vot. Vom începe imediat cu primul punct pe care îl avem spre votare. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 65. Amendamentul 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 66 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 67 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 68 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 69 cu un amendament oral, Cereri din partea S și D. E cineva împotriva amendamentului oral? Nu e nimeni împotrivă, deci votăm așa cum a fost amendat de către S și D. Cine pentru, împotrivă, împotrivă, abțineri se adoptă. 60, 70 acum. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Votăm compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Se adoptă, spune președintele. Îmi cer scuze. Votăm amendamentul 73. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Respinto. Emendamento 8. Se respinge 80 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 81 pentru, împotrivă, abțineri se verifică. Dacă ați votat, s-a închis votul. Respins. 82 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 83 pentru, împotrivă, abțineri, respins.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13. Nu se votează pentru că este acoperit, deci votăm 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se verifică. Se respinge. 15. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 16. Pentru, împotrivă, abțineri respins. 17. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 18. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 19. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 20. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votăm amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 34 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 35 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Votul final, vot cu apel, vot electronic. Putem să verificăm 70 pentru că nu sunt sigură de rezultat. It's paragraph 4A new. La aliniatul 4A nou la pagina 2. I don't remember if we have voted in favor. Dar nu mi-amintesc dacă am votat pentru sau împotrivă. Verificăm. Votasem pentru, dar ați spus împotrivă, cred. Nu, nu, e adoptat. E propus de socialiști. We have a final vote, sorry. Avem votul final. S-a deschis votul. Ați votat. Se închide votul. Perfect. În unanimitate, vă mulțumesc foarte mult. We give for one minute the possibility. Un minut o să dăm uh, posibilitatea colegilor să iasă dacă doresc să plece. Okay, colleagues, we can uh, start with a high... Dragi colegi, haideți să trecem la punctul 8 de pe agenda. E vorba de semestrul european pentru coordonarea politicilor economice, analiza anuală a creșterii pe 2017. O să avem așadar o examinare a proiectului de aviz făcut de colegul nostru Nunu Melu nu avem uh, raportorul în sală, dar vreau să-i dau cuvântul doamnei Ayuso pentru ca să prezinte poziția raportorului. Pilar, te rog. Sí, muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Nonomelo a trebuit să întoarcă mai rapid acasă, așa că mi-a cerut să intervin în numele său, lucru pe care îl fac uh, cu deosebită plăcere. Iată ce spune dânsul. Dezbaterea asupra semestrului european este o oportunitate deosebită pentru a introduce politici de mediu și de sănătate în domeniul bugetar și economic pentru a ajunge la o dezvoltare durabilă. Economia verde este un motor important al dezvoltării economice pentru a reduce dependența externă și a crea locuri de muncă. Trebuie să utilizăm toate resursele în mod inteligent și durabil și să reducem dependența de materiile prime din import. Schimbarea climatică reprezintă o provocare globală foarte importantă și de aceea acordul de la Paris este atât de esențial. E nevoie de bune practici la nivelul mediului și trebuie să fie pedepsiți cei care cauzează daune mediului înconjurător, însă cu precauție, protejând economia și semnele de recuperare economică și oferind condițiile necesare pentru o mai mare creștere în anumite sectoare de activitate. În ceea ce privește politicile de sănătate, sănătatea este o valoare în sine și o cerință necesară pentru a avea creștere economică. Iată de ce investițiile în acest domeniu duc la îmbunătățirea sănătății, a prosperității economice și a coeziunii sociale. Se subliniază aici nevoia de a întări eficiența și durabilitatea financiară a sistemelor de sănătate. Investițiile în domeniul sănătății reprezintă o condiție sine qua non pentru prosperitatea economică și pentru dezvoltare, obiectivul fiind acela de a crește rezultatele din punct de vedere al productivității și al ocupării. Sper să putem coopera cu toți raportorii din umbră. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Începem acum cu raportorii din umbră, din partea S și D, domnul Țofoli. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Comunicarea Comisiei cu privire la politicile economice și creșterea pentru 2017 insistă pe bună dreptate pe necesitatea de a îmbunătăți redresarea economică, investind mult mai mult în tineri și mai precis în lupta împotriva șomajului. Cred că până aici toată lumea este de acord. Suntem conștienți că ideea unei Europe incapabile de a oferi perspective cetățenilor săi care sunt uh, Um, suferă pe mai multe planuri, va fi pradă populismului. De aceea trebuie să avem, să ducem o luptă foarte puternică și directă și să avem o discuție o, și o dezbatere liberă în Parlament pentru a face propuneri mai concrete, mai curajoase, pentru a răspunde la provocările cu care ne confruntăm acum la nivel mondial. Există redresare economică, dar e prea timidă și, din păcate, lucrurile nu se mișcă la viteza pe care am dorit-o. Comisia salută însă faptul că deficitul european a, cresc, a scăzut la 2, ceva la sută de la 6% acum câțiva ani și important este să stabilizăm și datoria publică. Însă problema pe care o avem este că fondurile structurale, care sunt atât de importante și sunt uh, încurajate în folosirea lor în recomandările către statele membre, trebuie să fie mai flexibile. Pentru că că astfel permite o relansare a politicilor uh, mai, mai concrete economice. Ne gândim, de exemplu, la investiția și securizarea teritoriilor și la recunoașterea valorilor importante uh, Um, uh, recunoașterea daunelor cauzate, de exemplu, de catastrofele naturale. De asemenea, degeaba spunem că trebuie să investim în vulnerabilitatea sistemului bancar pentru a o combate, dar totuși trebuie să facem acest lucru conștienți că în anumite cazuri uh, băncile uh, care au probleme sunt legate de faliment, un faliment real al unei activități economice care de mult timp se afla în stagnare și nu reușește să mai se redreseze la nivelul creditelor. De aceea trebuie să ieșim dintr-un uh, cir, din acest cerc uh, virtuos care vine ni la dogma austerității. Eu zic că o imagine mai flexibilă a politicilor social și, sociale și economice și trebuie să fie de asemenea nediscriminatorii trebuie ca uh, să înlocuim logica lui 0, cu o logică a evaluării calitative a ceea ce au făcut statele membre și au pus în bugetele lor. Trebuie spus că această Comisie Europeană a dat uh, mai multe semnale încurajatoare în această direcție. De aceea, în Comisia ENVI avem foarte multe lucruri noi de, de propus. Știm că dacă nu investim uh, foarte mult în economia verde, va fi mai greu, pentru că aceasta este una din sectoarele cele mai dinamice și economice din uh, momentul de față, care poate de asemenea să aducă cu sine locuri de muncă și potențial de competitivitate pentru, un, uh, pentru țările din Uniunea Europeană. Ne gândim, de exemplu, la economia circulară, la circuitul uh, deșeurilor mai degrabă decât la o tranziție la un sistem energetic cu emisii scăzute. E indispensabil la nivel uh, economic și uh, ecologic să schimbăm paradigma și să respectăm acordul de la Paris care a fost confirmat de COP21. În acest sens, eu salut referirile făcute la Paris și la sustenabilitate și creștere care au fost introduse ca și concepte în comunicarea Comisiei Comisiei și se vorbește de asemenea de eficiența resurselor, ceea ce mi se pare bine. Trebuie să respingem în continuare însă indicatorii de mediu pentru ca ei să fie parte din criteriile de evaluare ale politicilor economice ale statelor membre. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum domnul Selimovici are cuvântul. Thank you very much, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând aș vrea să mulțumesc uh, raportorului pentru acest uh, proiect de aviz, care este un punct de plecare foarte bun din punctul meu de vedere. Salut, de asemenea, faptul că MV oferă un aviz la această analiză anuală a creșterii, pentru că aspectele de mediu reprezintă o parte a soluției și uh, aceasta pentru problemele fiscale și economice ale UE. Doar printr-o uh, înverzire treptată a economiei noastre putem uh, pune capăt uh, consecințelor negative asupra economiei. În primul rând, impozitarea în funcție de medium și programele de impozitare pe mediu, așa numitele reforme fiscale, acestea sunt o prioritate în strategia UE 2020. Astfel de progrese s-au făcut prin uh, directiva pentru impozitarea energiei și experiențele țărilor care au fost uh, obligate să introducă aceste impozite pentru produsele energetice. Pe lângă aceasta se utilizează și alte instrumente de piață în domeniul deșeurilor, de exemplu, 24 din 28 de state membre au utilizat astfel de impozite în cadrul politicilor de gestionare a deșeurilor. Sunt convins însă că se pot face mai multe, în special din partea statelor membre. Uniunea Europeană trebuie să uh, treacă în continuare povara impozitării de la clienți de la consumator la producător și e nevoie de mai multe impozite în funcție de mediu care să reducă consumul de energie prin îmbunătățirea performanței și prin stimularea inovării. În al doilea rând, aș vrea să menționez rolul important al locurilor de muncă verzi. Un studiu din 2012 arată că numărul persoanelor care lucrează în industrie ecologice este de în jur de 3,1 milioane în anul respectiv. În anul 2000 era vorba doar de 2,2 milioane. Există un număr din ce în ce mai mare de astfel de locuri de muncă și marea majoritate depind direct de mediu. Însă elementul cheie este o implementare corectă a politicilor europene, de exemplu performanța energetică în cadrul directivei pentru clădiri din 2010 arată că toate clădirile până în 2020 ar trebui să consume zero energie. Investițiile cele mai mari sunt uh, cele legate de izolare și sistemele de încălzire pentru clădiri și acestea vor depinde direct de felul în care se implementează politicile, așa cum arată același studiu. De asemenea, finanțare ecologică. E nevoie de mai multe investiții ecologice pentru a putea uh, spori ocuparea. Presiunile pentru disciplină fiscală a fost uh, unul din răspunsurile oferite de UE în cadrul crizei financiare și a fost absolut necesar. Însă eu cred că investițiile vor fi cu totul necesare pentru a ajunge la acea economie verde și pentru a include uh, toate aceste elemente în politicile europene. Un raport Financial Times din 2010 arată că investițiile totale trebuie să ajungă la 500 de uh, miliarde anual de dolari americani pentru a putea limita acea creștere a temperaturii până la 2 grade, pentru că altfel situația va deveni irreversibilă. Noi suntem mult sub aceste cifre. Un raport din 2014 identifică și alternative pentru a putea impozita în funcție de aceste nevoi economia. E nevoie de taxe și investiții, astfel încât să fie și mai profitabil să faci investiții în economia verde. Iată, în aceste uh, trei domenii voi prezenta amendamente pentru că ele sunt esențiale și aștept să mă întâlnesc și cu ceilalți raportori din umbră după prezentarea amendamentelor. Încă o dată mulțumesc raportorului pentru munca sa deosebită. Mulțumesc, domnule Icaut. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc raportorului pentru acest aviz. E clar că E un text de o pagină pentru că astea sunt regulile, le cunosc foarte bine, dar eu consider, așa cum au spus și alți colegi, că este un document um, excelent și pot să spun că e esențial ca comisia noastră să participe în acest proces. Pentru că, după cum știm, guvernanța economică pe care o avem în Europa Uh, trebuie să ne asigurăm că se fac uh, lucruri bune cu bugetul de care dispunem și printre lucrurile bune sunt incluse și elementele de mediu și durabilitate. Dacă văd care este propunerea actuală a raportorului, cu multe din aceste elemente sunt de acord, Probabil că aș introduce niște elemente mai specifice, de exemplu, raportorul vorbește despre principiul economiei circulare, care ar trebui să fie introdus în semestrul european. Suntem absolut de acord, dar ar trebui să specificăm ce înțelegem noi prin această economie circulară și să vorbim despre indicatori care să fie reflectați în procesul semestrului european. Vom prezenta deci amendamente în acest sens. Acum, referitor la fiscalitate. Este o dezbatere dificilă, însă, așa cum spunea un coleg de aici, nu putem evita o astfel de dezbatere, pentru că am văzut în timpul crizei că fiscalitatea asupra muncii a crescut ceea ce este un lucru de dreptul idiot, pentru că, de fapt, această fiscalitate ar trebui să scadă pentru a avea mai multe locuri de muncă și ar trebui să treci această impozitare nu asupra polorii, ci asupra resurselor, pentru că vorbim de o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor. Deci, resursele sunt limitate și această mutare a fiscalității este un element absolut esențial vom prezenta amendamente și în ceea ce privește subvențiile pentru combustibilii fosili, pentru că m-am cam săturat să avem atâtea platforme la nivel internațional în care toată lumea este de acord să se elimine aceste subvenții pentru combustibilii fosili. Pur și simplu nici nu mai știu câte sunt, nu, nu mai pot să le număr, peste tot G20, CDE și așa mai departe și totuși nu o facem și cred că a sosit momentul să introducem acest indicator în semestrul european pentru a arăta că nu numai predicăm, dar chiar o și facem. Aștept amendamentele colegului meu asupra investițiilor verzi, pentru că aici cred că putem fi de acord. Și, în concluzie, vom prezenta și amendamente prin care să arătăm că va trebui să garantăm un nivel minim de îngrijiri de sănătate care să fie menținut în statele membre, pentru că știm ce se întâmplă acum în Grecia. Dacă vedem ce se întâmplă în Grecia, ne dăm seama că îngrijirile de sănătate uh, au ajuns uh, până la un nivel inacceptabil și acest lucru ar trebui să fie introdus în semestrul european pentru că ar trebui să fie o protecție minimă. Și dacă ne gândim și la securitatea alimentară, pe de altă parte, ce facem cu autoritățile din statele membre pentru securitatea alimentară. Pentru că nu vorbim aici doar despre austeritate la nivel european, trebuie să arătăm că atunci când e vorba de nevoi minime de siguranță alimentară, de sănătate, trebuie să existe niște standarde minime. Și că Europa nu își extinde sistemul la nivel european și se centrează doar pe austeritate, pentru că asta nu poate face decât să ne pierdem uh, încrederea cetățenilor. Aștept să cooperez cu colegii și cu raportorul. Vă spuneam că avem un punct de plecare bun. Vom adăuga câteva elemente concrete și sunt convins că vom ajunge la un aviz excelent care să fie transmis mai departe la ECON. Mulțumesc, domnul Dornano. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și eu foarte mult raportorului pentru cum uh, a lucrat la acest raport, însă, spre deosebire de cadrul pe care l-am stabilit, cred că acest uh, raport a devenit, uh, de fapt, o manieră a statelor membre de a gestiona ele politica economică. Politica de austeritate care a fost condusă complet arbitrar a dus la o de plină destrămare a sistemelor publice și sanitare în sudul Europei, de exemplu. Suntem departe de creșterea și ocuparea și prosperitatea economică pe care o dorește acest raport într-un inventar care seamănă cu cel al lui Prever. E foarte dificil să subscriem la principiile acestea și de fond și în formă. Ce să spunem de tot această listă de, propozi- de propuneri contradictorii una față de cealaltă și contradictorii și cu alte politici care au fost impuse cu forța Uniunii Europene. Economia circulară mai întâi. Bineînțeles că mai întâi consecințele felului nostru de a trăi, risipirea resurselor, clar au un loc de un rol aici, dar e clar că dacă am schimbat ceva, întreprinderile econom- din economia europeană ar putea să economisească 6.600 de milioane de euro pe an. Însă economia circulară nu are ce căuta în momentul în care facem carcanul și mai strâns în fața întreprinderilor mici și mijlocii sau a antreprenorilor, pentru că ei sunt deja supuși unei presiuni de concurență foarte mare în fața unui comerț internațional uh, fără frână în Uniunea Europeană, unde Uniunea Europeană se dorește un far și care este un caz uh, și unul din motivele principale pentru poluarea mondială. Deci, de fapt, trebuie să păstrăm uh, nivelul local, eliberând forțele de inovare de care dispunem acum, adică cei care lucrează în industrie și producătorii. Altă retorică goală autosuficiența Uniunii Europene. Statele membre ale Uniunii nu vor putea niciodată să răspundă nevoilor energetice, iar energiile fosile, care nu mai sunt deloc uh, suficiente, sunt de asemenea și trecătoare și, uh, din păcate, energiile regenerabile în momentul de față nu sunt o soluție alternativă viabilă. Dezvoltarea regenerabilelor este o prioritate, într-adevăr, dar dependența de import este în continuare o realitate. Deci nu e vorba de retorică goală atunci când spunem că statele Uniunii vor avea foarte multe provocări cu care vor trebui să se confrunte la nivel economic, dar uh, atât propriile resurse cât și forțele noastre sunt limitate și noi vom propune în acest sens anumite amendamente. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Iar acum văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul și de aceea vreau să dau cuvântul Comisiei, domnul Clenegen, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorului pentru acest proiect de aviz și vreau să mulțumesc și raportorilor din umbră pentru comentariile pe care le-au făcut în această dimineață pe analiza anuală de creștere pe 2017. Salutăm toate punctele care au fost menționate în proiectul de aviz de către raportor și salutăm și susținerea pe care a exprimat-o pentru domeniile care au fost considerate prioritare în analiza anuală a creșterii. Mă refer aici la cei trei piloni din triunghi, relansarea investițiilor, reformele structurale continuate și o finanțare publică responsabilă. Pe anumite puncte care au fost menționate mai specifice din raport, suntem de acord că trebuie să investim în zone strategice ca o nevoie de a îmbunătăți locurile de muncă și creșterea în piața unică. Și după cum au zis și alți vorbitori, progresul aici depinde de măsurile luate de către statele membre pentru a înlătura barierele în calea investițiilor. Deci și statele membre au o responsabilitate foarte clară de asumat. Salutăm referirea la acordul de la Paris privind schimbările climatice. Acest acord este menționat în comunicarea Comisiei și în analiza anuală a creșterii. Tocmai pentru că oferă oportunități suplimentare pentru întreprinderile europene care pot să-și extindă piețele pentru bunuri și servicii, pentru a putea atinge în final uh, obiectivele care au fost stabilite. În ceea ce privește investițiile în sănătate, care au fost menționate de mai mulți raportori, și efectele asupra productivității, oferta pieței muncii, suntem de acord cu raportorul că sistemele de sănătate sunt domenii cheie care trebuie uh, abordate în semestrul european, atât în ceea ce privește accesibilitatea, dar și sustenabilitatea și așteptăm ca sectorul de sănătate să fie uh, o prioritate pentru analiza anuală a creșterii și pentru următoarele analize care vor urma în anii următori. Salutăm versiunea finală a avizului pe care o să ne-o prezentați, care vor include și amendamente și ne bucurăm să trimitem Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare versiunea aceasta finală. Mulțumesc foarte mult, iar acum Trebuie să vă spun că termenul de depunere a amendamentelor este 14 decembrie la ora 12. Votul în Comisia ENVI este prevăzut pentru 24 ianuarie și votul la ECON va avea loc pe 6 februarie. Iar acum putem trece mai departe la următorul punct de pe agenda. Descărcarea bugetul general al Uniunii. Avem descărcarea unei agenții uh, de sub uh, gestiunea noastră și vreau să dau cuvântul imediat raportorului, adică mie, pentru ca să îmi explic proiectul de aviz. Îmi pare rău, dar o să trec la italiană. Da, se întâmplă. Trebuie să ne amintim ca acest uh, raport cu privire la executarea și punerea în aplicare a bugetului pentru 2015 ține cont de raportul anual al Curții de Conturi și de contactele pe care le-am avut cu Comisia Europeană și cu agențiile care au colaborat și au răspuns amplu asupra la chestionarele noastre și la clarificările pe care le-am cerut. Trebuie să vă amintesc de asemenea că 2015 a fost al doilea an de implementare, de punere în aplicare a cadrului financiar plurianual sau multianual 2014-2020 și că, deci, nivelul de punere în aplicare este pe anumite linii bugetare mai scăzut decât în anii trecuți, deși este foarte ridicat pe alte linii bugetare care sunt în competența noastră și în anumite cazuri s-a ajuns la niveluri de implementare de 99,9%. Aceasta înseamnă că am utilizat din plin resursele pe care le-am avut la dispoziție cu un nivel de punere în aplicare destul de ridicat, foarte ridicat chiar. Și vreau să trec mai direct la datele de implementare în ceea ce privește, de exemplu, intervențiile prin uh, intermediul DGNV de 369 de milioane 221 de mii de euro la uh, creditele de angajament. Am avut o punere în aplicare de 98%, iar uh, creditele de plăți au avut o utilizare de 99,36%. De asemenea, aceasta a crezut, uh, crescut uh, rata de implementare la 99,9% în ceea ce privește plățile. În ceea ce privește sănătatea publică, DG Sante a fost uh, responsabilă în 2015 pentru o executare foarte amplă de 237 de milioane 270 de mii uh, la um, bugetul referitor la sănătatea publică, din care 97,4% a fost uh, aplicate foarte satisfăcător cu un nivel de 97,2% și programul de sănătate publică 2014 2010 a avut un nivel de executare foarte bun de 99,9% pentru creditele de plăți la dispoziție care au uh, fost folosite la maxim. În legătură cu securitatea alimentară și a, a sănătății animale și a bunăstării animalelor, dar și a sănătății plantelor, în timpul exercițiului bugetar, am avut, de asemenea, niveluri de implementare foarte ridicate și anumite uh, um, fonduri restante care au mers în linii de bugetare de urgență. Și în acest caz, uh, creditele de angajament au fost uh, folosite la maxim. În 2015 nu s-au votat noi proiecte pilot și nici acțiuni pregătitoare pentru posturile bugetare dinainte a fost o singură acțiune pregătitoare cu privire la transportul animalelor și au fost um, finalizate inițiativele care au fost relansate în anii trecuți. În ceea ce privește cele cinci agenții descentralizate care intră în competența comisiei noastre, EFSA, EMA, ECDC-ul și um, Agenția Europeană pentru Mediu. Vreau să amintim încă o dată rolul foarte important pe care îl joacă aceste agenții din punct de vedere științific, tehnic și material, pentru că ajută instituțiile Uniunii Europene să elaboreze politicile lor. Este de aceea sunt necesare resurse și umane și financiare pentru a atinge obiectivele stabilite și vreau să subliniez o îmbunătățire generală față de bugetul uh, anual al anilor trecuți. S-au introdus măsuri corective cu privire la cerințele formulate către Parlament sau de către Curtea de Conturi din anii trecuți, cu referire deosebită la autoevaluare globală și la îmbunătățirea sistemelor de control intern și la programele de lucru anual. Pentru ca să se dea mai multe detalii cu privire la licitații, dar și la subvențiile prevăzute. Același lucru se poate spune și despre observațiile formulate de către Parlamentul European în contestarea procedurii de descărcare pentru 2014 în anumite sectoare, precum controlul financiar, dar și altele în legătură cu EFSA, uh, auditul intern și sistemul de gestiune al intereselor um, experților științifice și al autorităților sale a fost de asemenea la același nivel. Vreau să subliniez că, având în vedere datele disponibile din rapoartele Curții de Conturi, descărcarea ar putea să fie acordată Comisiei în ceea ce privește cheltuielile în domeniul uh, de mediu și climatic, sănătate publică, securitatea alimentară pentru exercițiul financiar 2015, uh, și, uh, de asemenea, descărcarea celor cinci agenții care sunt sub controlul uh, Comisiei noastre în ceea ce privește competența noastră. Iar acum vreau să dau cuvântul raportorilor din umbră și vreau să dau cuvântul doamnei Kadenbach. Mulțumesc foarte mult raportorului. După cum am spus încă de la început, avizele sunt extrem de complexe și ne dau o imagine clară a activității comisiei noastre așa cum am putut constata din rapoartele Curții de Conturi. Ceea ce trebuie însă notat suplimentar este că toate remarcile făcute de către Curtea de Conturi către agențiile în cauză sunt deja în uh, implementare sau sunt deja finalizate, ceea ce mi se pare extrem de important, pentru că dacă facem o remarcă care este după aceea ignorată, bineînțeles, nu e un semn neapărat de colaborare foarte bună. Însă vedem aici că această colaborare funcționează foarte bine și cred că din partea noastră nu vom avea foarte multe amendamente. Există câteva puncte care vor uh, trebui subliniate mai mult de către SCD, de, însă noi putem să fim de acord cu colegul nostru, cu dumneavoastră, cu domnul Lavia, pentru că credem că este o raportare foarte bună. Mulțumesc foarte mult și acum domnul Selimovici. Thank you very much. Uh, uh, I will just... Mulțumesc mult. Vreau doar să spun că planificăm niște amendamente. Credem că avizul este unul bun și ne bucurăm de evoluțiile ratelor erorilor care scad. Dar mai credem în același timp că vom veni cu aceste amendamente. Doamna Ornano? Euh, dificil de ne pas souscrire à cette... Mulțumesc, domnule președinte. E greu să nu ținem cont de raportul de activități pentru cele cinci um, agenții. Există o activitate rezonabilă, o scădere a numărului de erori, o executare bună a creditelor și o gestiune rațională a personalului. Unele din agenții au făcut într-adevăr eforturi pentru reducerea stafului uh, în acea limită de 5% care a fost cerută de comisie, de exemplu uh, Agenția pentru Mediu. Aceste eforturi trebuie să fie însă uniforme. Totuși, eficiența, eficacitatea trebuie să fie măsurată prin uh, relația dintre ocupare și buget pentru fiecare agenție în parte. Acum, pe fond, agențiile europene, care sunt uh, o emanație a Comisiei, prezintă o problemă de legitimitate și de transparență. Acest lucru este cu atât uh, mai adevărat pentru anumite agenții, de exemplu cea de medicamente și de substanțe chimice, care depind uh, profund de fonduri private. Iată de ce anumite practici nu sunt satisfăcătoare. Ne aducem cu toții aminte de un um, accident din 2014 în ceea ce privește o cerere de autorizare pentru comercializare pe piață care a fost uh, trecută prin proceduri um, care puteau fi puse sub semnul întrebării. Chestiunea conflictelor de interese este o altă problemă. Aceasta afectează mai multe agenții, în special um, în alta autoritate pentru siguranța alimentară și deocamdată nu s-a dat niciun răspuns clar. E necesar ca agențiile să acționeze în mod transparent alături de comunitatea științifică atunci când e vorba, de exemplu, de comercializarea pe piață a anumitor tratamente și mă gândesc la vaccinul Servarix și Gardazil. Parlamentul European, care a fost uh, ales în mod uh, democratic, uh, ar trebui să țină cont și de recomandările EFSA în ceea ce privește OGM-urile. Politicile de sănătate publică ar trebui să-i vizeze doar pe europeni, însă descărcarea de gestiune arată că există presiuni puternice din cauza crizei migratorii, așa cum se arată la al treilea program Sănătate. Iată, există o confirmare aici a riscurilor de sănătate majore în urma acestei crize a imigrației, care pot aduce patologii din țările de origine și, de asemenea, se pune problema situației în care se află centrele de primire a refugiaților. Mulțumesc! Thank you very much. And now we want to listen, uh... Mulțumesc. Să vedem ce spune comisia. Nu știu cine din partea comisiei dorește să ia cuvântul. Vă rog. Monsieur le Président, donc pour euh, la DG, les DG environ... Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește Agenția pentru Climă și Mediu, anul 2015-2016 au fost um, ani foarte grei. Au fost um, ani de început pentru proiecte uh, în funcție de noul temei legal, LIFE, și în același timp ani de finalizare a programelor din anteriorul program LIFE+. Plus. De aceea putem spune că suntem mulțumiți uh, de realizările obținute în 2015, în special din punct de vedere al execuției bugetare, care a fost foarte bună, și aici um, notăm o îmbunătățire clară a execuției bugetare a plăților pentru uh, um, clima, care, iată, în sfârșit uh, și-a găsit ritmul potrivit. Era vorba de proiecte ce se referau la uh, metode noi uh, pentru acordarea de certificate de emisii pentru gazele cu efect de seră nivelul de execuție bugetară este de peste 95%, aproape 100%, ceea ce este un rezultat cu totul pozitiv. Este adevărat că în anul 2015 nu am avut uh, probleme cu creditele de plată ca în anii anteriori, deci am putut efectua plățile fără să trebuiască să le suspendăm. Un al doilea element se referă la legalitate și la regularitatea operațiunilor. S-a remarcat aici uh, faptul că rata erorilor a scăzut. Curtea de conturi a atras atenția asupra câtorva elemente um, concrete pe care le-am analizat după aceea, însă niciunul dintre ele cred că nu merita să fie inclus în raportul anual, pentru că nu era vorba de elemente importante care să fie prezentate public recomandările pe care le-am primit uh, la nivel bilateral de la Curtea de Conturi, bineînțeles am ținut cont de ele și le-am implementat. E vorba aici de mai multe elemente. Un prim lucru care ne fusese cerut uh, de către Curtea de Conturi a fost acela de simplificare și clarificare a textelor, în special a, a uh, convențiilor pentru acordarea de subvenții, lucru care s-a făcut în 2007, și, în al doilea rând, uh, o îmbunătățire a monitorizării proiectelor pe parcursul implementărilor. Am început să facem acest lucru și începem să vedem deja rezultatele. Un ultim comentariu pentru că în raport se face aluzie și la proiectul pilot pregătitor, uh, proiecte care ar trebui să se centreze doar pe acele care sunt uh, deosebit de relevante și ne bazăm pe un exemplu din 2015, proiectul pilot BEST. Acesta dorește să mențină biodiversitatea în uh, regiunile și teritoriile de peste mări, Goiana, insulele Canare și așa mai departe, este un proiect uh, uh, care a dat rezultate foarte bune și cred că poate fi un astfel de proiect uh, model reușit. Și am să dau cuvântul acum colegului meu de la DG Sanco. Sunt. Mulțumesc. Din partea DG Sante, responsabil pentru programul de sănătate, de hrană și pentru aceste agenții. Așa cum s-a spus, salutăm aceste rate de implementare care au fost foarte bune, iar singurele credite nefolosite înseamnă venituri din partea agențiilor care pot fi implementate de comisie în anul N plus 2. <clears throat> Pentru hrană și alimente, creditele au fost returnate, asta datorită situației mai bune de sănătate animalelor în statele membre și comisia poate rambursa costurile iar acest, acestea scad, după cum spuneam, și doresc să asigur pe raportor că atunci când Curtea de Audit vine cu astfel de recomandări, sigur că Comisia și statele membre și bordul de management se asigură că acestea sunt respectate prin planul de acțiune care sunt și implementate. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă nu mai există alte observații, reținem acest uh, orar. Termenul limită este 14 decembrie după amiază, iar votul în Comisia Envi 30-31 ianuarie. Iar în Comisia Cont în martie votul. Și acum Așteptăm două minute până vine raportorul următorului punct, de Cabezon. Așadar, pauză două minute. Miss Kadenbach, please. Ja, darf ich diese Paul... Doamna Kadenbach, pot folosi această pauză? Știu că nu e în programul de astăzi, dar mă bucur foarte mult că Comisia a ținut cont de poziția comisiei noastre și și a studiilor independente și s-a alăturat nouă, spunând că cu directiva pentru protecția păsărilor și directiva fauna-flora avem o protecție europeană bună și că în, cazul, în cadrul refit nu trebuie să schimbăm nimic, ci putem transpune uh, directiva ca atare. Și mi se pare un triumf pentru insistența cu care am luptat și mulțumesc tuturor pentru aceasta. Domnul Florence? Asta mă atinge, sigur, adică vreau să vă susțin. Îmi cer scuze. E un telefon nou și nu știu cum să-l sting. Pare rău. Deci, sunt de acord că directiva Flora Fauna Habitat nu e redeschisă, nu știm ce se va întâmpla dacă s-ar redeschide. Fie pentru mine ca fermier, fie pentru ONG-uri. Sunt de acord. Dar s-au strecurat niște linii orientative de implementare complet greșite, pe care trebuie să lucrăm și Comisia trebuie să-și aducă un aport. Am fost acum câteva zile în Suedia, ca să vă dau un exemplu. Proiau să facă un plan și comisia a zis, bine, faceți un plan. Apoi, guvernul suedez a făcut un plan care le-a fost trimis înapoi cât de cinci ori. Pentru că câte unul de la Bruxelles le-a zis că una nu-i place sau alta nu-i place. Deci nu se mai poate așa. Trebuie să punem lucrurile pe picioare științifice. Dacă vă spun cum sunt elaborate aceste linii orientative, uh, nu mai participă niciun politician, niciun parlament, ea fac ce vor, efectiv. Și trebuie să spunem comisia, dacă continuăm așa, cetățenii din Europa ne vor întoarce spatele. Și o puteți spune și directorului nostru general și comisarului. Mulțumim pentru aceste observații. N-au fost urări de Crăciun. Ne oprim, după cum spuneam, și așteptăm să vină raportul pentru următorul punct. Ok, we can... Uh, Bine, putem continua cu următorul punct în ordine de zi. Schimb de părere așadar pe amendamentele privind privire la accesul la medicină și am primit 617 amendamente. Va avea mult de lucru raportorul, dar haideți să-i dăm cuvântul să vedem ce părere are despre amendamente <clears throat> și ce facem pentru a ajunge la un bun rezultat până la urmă. Culpa... Mulțumesc, domnule președinte. Mă rog să-mi în primul rând să-mi cer scuze pentru că nu bănuiam că o să începem așa de devreme cu dezbaterea și eram în altă ședință. Avem 617 uh, amendamente, cum a spus și domnul președinte, e mult de lucru, dar vreau să spun încă de la început că cooperarea pe care am avut-o cu raportorii din umbră este nemaipomenită și aceasta ne-a permis să ajungem la suficient consens pentru un acord extins de care e nevoie la un astfel de dosar. Totuși a trebuit să amânăm uh, votul de la comisie și, în ciuda acestui lucru, um, nivelul de consens este destul de bun și cred că vom ajunge la rezultate bune. Aceste amendamente, 617 la număr, uh, ne arată mai degrabă cât de interesantă este această temă și nu neapărat o divergență de poziții. E clar că există și diferențe de opinii, dar um, interesul crescut al colegilor este esențial. Există multe aspecte care pot fi reglementate, astfel încât accesul la medicamente uh, să fie îmbunătățit pentru cetățenii europeni. După cum știți, scopul inițial al acestui raport din proprie inițiativă era acela de a ține cont de cheltuielile farmaceutice și de felul în care se hotărăsc prețurile pentru sistemul de sănătate. Însă, până la urmă, se includ aici uh, uh, nu doar uh, presiunea exercitată de cheltuielile farmaceutice la nivelul sistemului de sănătate, ci și alte aspecte care determină accesul la medicamente, cum ar fi, de exemplu, nevoia de a face cercetare în domenii unde nu este suficientă această cercetare, pe de altă parte, uh, furnizarea, aprovizionarea cu medicamente pentru anumite țări, problemele de birocrație, sistemele de autorizare din partea statului membru sau elemente cum ar fi criza economică și consecințele sale. Până la urmă, E vorba aici de o abordare globală a tuturor acelor factori care ar putea exercita o influență pentru a găsi un răspuns global și a îmbunătăți nivelul de acces global la medicamente. Mai mult decât atât, se ține cont de faptul că din partea Comisiei există stimulente, de multe ori prin utilizarea dreptului de proprietate intelectuală sau prin finanțare publică și uh, trebuie să vedem uh, ce beneficii aduce această investiție publică. Se analizează și problema medicamentelor generice, care este foarte importantă într-o serie de amendamente, amendamente care cer o mai mare competitivitate și concurență a acestui sector farmaceutic și o garanție oferită pentru consumatori, pentru că s-a demonstrat că această competitivitate oferă prețuri mai bune la medicamente și un acces sporit la medicamente pentru cetățeni. Multe amendamente se referă la nevoia de scădere a fragmentării sau a evaluării diferite realizate de uh, statele membre în cadrul UE în ceea ce privește valoarea adăugată sau alte criterii acestea fiind utilizate pentru stabilirea prețului și a sistemului de rambursare. Toate acestea au o legătură directă cu nevoia crescută de cercetare în domenii mai puțin abordate uh, și aici există o bună parte din amendamente care sunt prezentate. După cum spuneam, am avut uh, o cooperare foarte bună cu raportorii din umbră. Am ajuns la 60 de amendamente de compromis care acoperă o bună parte din amendamentele prezentate și marea majoritate a acestor amendamente în funcție de uh, situația pe care o vom avea la întâlnirea cu grupurile politice, mm, bănuiesc că majoritatea grupurilor politice le vor putea susține. Există nevoia de mai mare cooperare și transparență între statele membre. Există și chestiuni pendinte care trebuie rezolvate, nevoia de a unei propuneri legislative din partea Comisiei în ceea ce privește ideea de inovare și valoare adăugată pentru medicamente noi în UE aceasta poate fi o procedură prealabilă și un instrument foarte util pentru stabilirea procedurilor de rambursare, de asemenea creșterea valorii pentru inovare și creșterea competitivității pentru industria europeană, scăderea uh, ulterioară a fragmentării pe piața UE. E nevoie și de o evaluare a impactului proprietății intelectuale, mai ales din punctul de vedere al stimulentelor oferite sau felul în care aceste stimulente sunt utilizate pentru promovarea inovării. Ar trebui ca aceste stimulente să țină cont de obiectivele pentru care au fost create. Bineînțeles, se vorbește de cercetare, de nevoie de investiție publică și privată și în cazul finanțării publice se vorbește și de nevoia de garantare a, a unor consecințe directe. În cadrul compromisurilor vorbim și despre îmbunătățirea concurenței și a competitivității pentru piața medicamentelor generice. O altă îngrijorare care a fost preluată de la mulți deputați a fost aceea de a găsi sursele de aprovizionare și a le diversifica. Se cere să se facă progrese în ceea ce privește farmacovigilența. Există și compromisuri în ceea ce privește implementarea și uh, garantarea uh, studiilor rapide, a trialurilor rapide și nevoia de a avea un plan de acțiune pentru dezvoltarea de noi antibiotice sau uh, o implementare adecvată pentru regulamentul referitor la medicamentele orfane. Iată principalele elemente care se află în acest proiect mai există și multe alte aspecte, însă acestea sunt cele mai importante și cred că putem ajunge la un acord. Mulțumesc. Thank you very much. And now we start with a shadow rapporteur. Mulțumesc și începem cu raportorii în umbră Calenț. Mulțumesc. Doamna raportor, vă dau, vă returnez aceste urări de Crăciun. Eu un climat de lucru foarte bun. E un mediu foarte bun aici de lucru pentru că lucrăm cu toții pentru cetățeni în aceeași direcție, cetățeni care au nevoi identice în domeniul sănătății și al mediului. Inițial am fost un pic sceptic, mă rog, mai sunt un pic sceptic pentru că văd competențele limitate ale Uniunii. Dar unii alții printre alții și colega, draga mea, colega Aucan, mi-a spus, mi spus că e totuși bun textul. Deci sunt de acord să accept anumite lucruri și grupul meu la fel și a, deja e un uh, succes, putem spune. Există îngrijorări serioase despre costurile în creștere ale, ale bolilor și înțeleg că lucrurile nu sunt tocmai clare în ceea ce privește prețurile, Până la urmă va fi un caz pentru procuror. În Germania așa s-a întâmplat și e foarte bine. Dar nu cred că pe termen lung Comisia Europeană poate stabili aceste prețuri. În țara mea am renunțat acum 20 de ani la socialism și nu vrem să-l reintroducem în Europa. Există reglementări, nici în țara mea nu lucrează doar industria în acest sens. Există sisteme foarte uh, foarte complexe pentru a stabili aceste prețuri. Sunt de acord că unii, precum țările Benelux sau Austria, din câte aud, se alătură pentru a primi un contingent mai mare și pentru a putea avea o poziție unită față de industrie. Și mi se pare corect, ține și de economia pieței, deci e bine. Și pe partea asta vă susțin întru totul. Mulțumesc și pentru faptul că textul nu mai are acel ton uh, al tinerilor socialiști. Mă rog, nu e nici conservativ, dar pot accepta acest text nou. Înainte era prea negativ. Să nu uităm că industria farmaceutică vine și cu inovații minunate. <clears throat> Nu mai vreau să repet ceea ce am spus de câteva ori, dar să nu uităm că acum 20 de ani erau boli uh, de care se murea și acei oameni ar fi supraviețuit astăzi cu noile medicamente. Da, mă rog, da, e clar. Trebuie să verificăm aceste lucruri. Health Technology Assessment. E o abordare europeană bună, cred putem obține efecte de sinergie, aici se și face un sistem voluntar, aici colo. Și cred că aici ar trebui să ne concentrăm în primul rând pe uh, aspectele bazate pe știință. Știu că prietenii socialiști și verzi, prietenii mei verzi, uh, vor să armonizeze și aspecte legate de etică. Eh, baftă cu armonizarea etică între Europa de Nord și cea de Sud. Să nu ajungeți la pensie înainte să puteți face asta. Asta trebuie să facă toate, fiecare țară în parte. Da, în fine, să lăsăm totuși să avem în vedere criteriile științifice care pot decurge de aici ca să evităm să lucrăm de două ori. Proprietatea intelectuală, aici eh, nu e tocmai clar. Aș vrea ca cei care investesc mult pentru brevete noi să se poată folosi de aceste brevete. De-aia am trimis pe copiii noștri la școli. Și acum nu mai pot merge la școală pentru că și-au pierdut, s-au pierdut brevetele. Eu știu, cunosc un tânăr care crește struți. Struții și acest și are acest brevet pe folosirea de dioxid de carbon din uh, halde de gunoi. Dacă îl pierde, poate să închidă întreaga afacere. Mă rog, mai trebuie să studiem, să vedem ce posibilități există. Însă nu sunt de acord să deschidem cu totul acest subiect. Știu că există abordări suplimentare pentru a prelungi anumite brevete, e criticată poziția, am învățat că trebuie să evităm asta. Deci dacă un brevet expiră și cineva mai adaugă o nimica toată pentru a prelungi viața brevetului ca să mai, se mai bucure de 10-12 ani, deși nu, asta e întrebarea esențială, nu are niciun avantaj clinic uh, de acel brevet. Atunci m-aș uh, supăra și eu și aici uh, aveți susținerea mea. La prețuri mi-am spus partea. Și repet, poziția Benelux și a Austriei și a unor țări nordice care reglementează asta bilateral și cred că într-o vreme în care criticăm uh, Europa cu totul, e o abordare potrivită. La medicamentele generice sunt într totul de acord, se întâmplă în țara mea și nu pot decât să susțin asta, în special pentru cei care nu au cele mai bune mijloace financiare. Suntem gata să ajutăm. Așadar, mulțumesc, s-a lucrat foarte bine, am lucrat bine împreună, destul de mult până la urmă, dar mulțumesc, doamne raportor, ne place să lucrăm împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Faria. Bun, eu, eu gostaria de pegar também nas palavras do... Mulțumesc. Foarte pe scurt, a fost o mare plăcere să lucrăm împreună cu raportul, cu raportorii din umbră. Au existat o serie de îngrijorări pe care le-am uh, explicat uh, mai mult timp de mai multă vreme, le-am discutat în timpul întâlnirilor tehnice. De exemplu, unul din lucrurile care mă afectează, mă interesează, sunt sistemele de refinanțare în statele membre, și, sigur, costul în creștere al medicamentelor. Unele sunt extrem de scumpe, în special medicamentele noi. Important este ca sistemele naționale de sănătate să fie durabile și trebuie să ne asigurăm că sectorul farmaceutic supraviețuiește în uh, statele noastre membre. Concurența industrială e foarte importantă, trebuie să o susținem dintr-o serie de motive foarte clare, însă cu toate acestea nu ar trebui să pierdem din vedere obiectivul nostru principal și anume servicii de sănătate universale la un preț pe care lumea să și-l poată permite. Sunt multe motive pentru aceasta, nu în ultimul rând motive economice. Aceste lucruri au fost discutate îndelung în întâlnirile cu uh, doamna raportor. S-a vorbit însă și de exploatarea oamenilor, lucru care nu poate fi acceptat și aici Uniunea Europeană își poate aduce un aport rebalansând, reechilibrând piața în acest domeniu al medicamentelor. Sunt însă și multe asimetrii și ca un acord general, ca o idee generală, trebuie să facem ceva pentru a evita uh, politici de prețuri uh, agresive pentru produse noi, în special pentru cele inovatoare. Așa putem îmbunătăți accesul la medicamente pentru publicul larg Poate că e necesară mai multă cooperare transfrontalieră, dezvoltarea de noi tehnologii în această industrie farmaceutică. Toată lumea trebuie să poată beneficia de cercetare și dezvoltare și trebuie să încurajăm dezvoltarea de noi medicamente și punerea lor pe piață. Repet, avem nevoie de cercetare și inovație pentru îmbunătăți sănătatea publicului, însă, repet din nou, orice astfel de medicamente trebuie să aibă prețuri pe care lumea să și le poată permite, altfel nu vor fi accesibile majorității cetățenilor. Cred că avem nevoie de mai bună cooperare între autoritățile naționale, în special între cele responsabile pentru stabilirea prețurilor și care determină nivelul de coplată al cetățenilor. Avem nevoie de un sistem corect în toate statele membre, astfel încât să avem un sistem și o industrie farmaceutică ce oferă valoare reală pentru cetățeni, dar așa cum am spus și mai devreme, sunt puncte pe care le-am menționat și mai devreme, nu doar aici, ci și în întâlnirile tehnice cele cu raportorii din umbră și repet că avem nevoie și de culegere de date, trebuie să vedem cât de eficiente sunt aceste medicamente, avem nevoie de baze de date interoperabile care să ne permită să evaluăm plus valoarea pe care o aduc medicamentele noi și asta într-un mod imparțial. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că nu există o coordonare a prețurilor între uh, companiile farmaceutice, că nu există înțelegeri tip cartel. Felicitări, doamne raportor, a lucrat foarte mult, a încercat să țină cont de amendamentele noastre, a venit cu propuneri de compromis și încă un lucru, cred că progresăm politic mult cu acest raport, există convergență între grupuri, însă cu toate acestea mai e loc de îmbunătățire. Mai este, se mai, mai este de lucru. Raportorii din umbră mai au de lucrat cu domnul raportor, poate încă una, două întâlniri tehnice Cam atât din partea mea acum și așteptăm să continuăm munca bună depusă. Mulțumesc, următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu pentru că dezbatem acest raport, însă când văd titlul său, accesul la medicamente, prima problemă este prețul acestui, acestor medicamente, pentru că dacă vrem să avem acces, trebuie să existe un preț acceptabil și ca să putem să avem un preț acceptabil, trebuie să se poată rambursa în continuare medicamentele. Însă foarte mult timp laboratoarele de farmaceutică aveau un uh, monopol până în anii 2000 uh, aveau uh, așa numitul blockbuster, aveau un miliard de beneficii pe an, dar după aceea s-a pierdut din inovare și aș vrea să revin asupra ideii de inovare. Și ce s-a făcut? S-a făcut uh, medicamente Uh, similare cu cele care existau și când există un, uh, o moleculă care um, poate să um, vindece, laboratoarele sunt cele care uh, fixează prețurile și au chiar nișe, cumva booster se numesc, pe care fixează prețurile la un nivel incredibil. Uh, Chiar de curând am uh, fost la un colocviu despre accesul la medicamente și am spus la comisie că există licența obligatorie. De ce nu ajutăm statele membre, și aici avem un rol de jucat, pentru ca să folosească această licență obligatorie. Este folosită în India, în Brazilia, în Algeria, în momentul de față, pentru că un medicament care în Algeria, de exemplu, poate să coste 100 sau 1000 de euro față de 40 de mii cât costă în Franța. Și astfel putem să ajutăm statele membre să subscrie la licența obligatorie. Și poate să explice laboratoarelor de farmaceutice că nu pot să spargă un sistem care există deja în statele membre. Iar apoi trebuie să facem diferența între fixarea prețului și um, um felul în care sunt distribuite acestea. Avem un, uh, un exemplu foarte clar. Un uh, ziar independent de doctori, de medicină, spunea că în ultimii 40 de ani numai două medicamente noi au fost puse pe piață pentru a lupta împotriva tuberculozei, în timp ce ea totuși încă omoară 1,5 milioane de persoane pe an, când au fost comercializate 14 noi medicamente împotriva uh, alergiei la fân. Deci vă dați seama că, de fapt, serviciile față de public nu sunt neapărat uh, prioritatea uh, industriei farmaceutice, ci mai degrabă uh, unde este banul cel mai mult. Mi se pare de aceea foarte important să facem o separare între fixarea prețului și cercetarea și dezvoltarea. Aș vrea, la nivelul raportului, să fim foarte atenți și când vorbim despre inovare. Să nu să încercăm să definim inovarea. Fie este vorba de un nivel de invenție, care este un criteriu major atunci când se atribuie licențele, brevetele, ceea ce se întâmplă la Oficiul European pentru Brevete, pentru că acolo e vorba de o inovare, dar, pe de altă parte, mai avem și valoarea terapeutică adăugată. Dacă ne uităm, de exemplu, la invențiile tehnologice, vedem că o asociație, medicii uh, Médecins du Monde, a atacat în justiție oficiul pentru brevete pentru ca să spună că Sofos Buvirul nu este o inovare și o inovație și au câștigat cauza respectivă. Și a doua întrebare la care trebuie să răspundem este care este valoarea adăugată terapeutică. E foarte important, cred eu. Însă aceasta se poate evalua la nivelul statelor membre, la nivelul uh, prețurilor, a rambursărilor. Deci o valoare adăugată tehnologică nu înseamnă neapărat un beneficiu terapeutic față de medicamentele care există deja pe piață și invers. Este de aceea esențial să facem această diferență. Inovare nu înseamnă imediat valoare adăugată terapeutică. Eu cred că raportul merge în direcția bună, însă eu cred că trebuie să nu uităm uh, întotdeauna interesul general. Trebuie să fim inovatori chiar noi, spunând că brevetele actuale nu sunt o garanție că există medicamente noi față de nevoile uh, de sănătate ale planetei. Deci s-ar putea să găsim altceva decât brevetele sau să eliminăm brevetele când există o urgență sanitară și avem uh, instrumente care sunt oferite de către Organizația Mondială a Comerțului și pe care trebuie să le folosim. Parcă suntem supuși laboratoarelor uh, farmaceutice, așa ne comportăm. Și vreau să închei spunând că eu fac parte din delegația pentru ACP și vreau să spun că pe Ebola, de exemplu, sau alte um, domenii. Am finanțat uh, studii clinice și după aceea brevetele merg la laboratoarele farmaceutice și noi trebuie după aceea să cumpărăm acele vaccine la prețul stabilit de către uh, laboratoare. Deci e normal să finanțăm laboratoarele, dar noi să putem totuși finanța cercetarea publică pentru a putea să um, finanțăm acolo unde este nevoie. Mulțumesc, domnul Pedicini. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult uh, raportoarei Cabezon, fără microfon. S-a stins din, de la sine. Deci, mulțumesc raportoarei. Vreau să vorbesc despre hepatita C pentru a exprima mai bine poziția noastră și voi pleca de aici de la anumite cifre. Organizația Mondială a Sănătății estimează că în lume sunt 100 130 până la 150 de milioane de persoane care sunt infectate cu hepatită C cronică și cam 700 de mii din aceste persoane mor din cauza unor boli hepatice legate de hepatita C. În Uniunea Europeană aceste date sunt extrem de îngrijorătoare, având în vedere că mai în timp ce în Europa de Nord există eh, doar 0,1 până la 1%, în Europa Centrală e vorba de 0,2 la 1% și în sudul Europei 2,5% până la 3,5% sunt uh, aceleași uh, cazuri. Deci, având în vedere diferențele acestea evidente între zonele Uniunii Europene, mi se pare foarte straniu din partea noastră ca Uniunea Europeană, Comisia Europeană să nu reușească să lanseze un plan de evaluare și un plan de acțiune pentru hepatita C. Poate că nu trebuie să fie atât de straniu, de fapt, pentru că noi avem senzația că e mult mai convenabil să țină în șah mala, această boală decât să combată boala. Mi se pare că tocmai câștigul este prea mare aici pentru ca să se acționeze concret, pentru că hepatita C se poate vindeca. Iar în amendamentele noastre noi am arătat că se poate, printr-o analiză foarte precoce și un tratament cu uh, medicin, cu doctorii vechi și doctorii noi de tip nou, se poate vindeca această boală. Iar doamna Rivazi arată că, de exemplu, Există medicamente care sunt însă foarte costisitoare, dar care ar putea împiedica propagarea virusului. 4.000 de euro în, uh, în Italia, 40.000 în Germania, în Spania la fel, um, cam 25.000, un preț care pare puțin, pare mic dacă ne uităm la Franța, Germania și Italia, dar totuși 277 de ori mai mare decât prețul de producție. În India costă 50 de euro. Deci, după părerea mea, raportul din proprie inițiativă al doamnei Capezon ar trebui să fie mai explicit și mai curajos în legătură cu aceste diferențe. De asemenea, eu cred că și EMI și Parlamentul European ar trebui să lanseze un semnal politic puternic către Comisia Europeană, nu numai pentru un plan clar de, și concret care lipsește pentru hepatita C în legislație, dar și pentru drepturile bolnavilor de a fi vindecați complet, nu numai pentru tratamentele cronice, cum ar fi, de exemplu, cele care aduc banii cei mai mulți uh, firmelor mari. Eu zic că trebuie să fim uh, gata de compromisuri curajoase și trebuie să ascultăm și opiniile care vin din partea Comisiei pentru Petiții, care de asemenea a reluat în multe petiții pe care le-a primit de la cetățenii europeni exact aceste idei care considerau cetățeni că nu li se respectă dreptul de a se vindeca. Mulțumesc foarte mult, domnul Dofman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, foarte pe scurt din partea mea. Am câteva amendamente pe care le-am înaintat pe tema vânzărilor transfrontaliere de medicamente. Este într-adevăr o problemă, mai ales în zonele frontaliere și în zonele unde sunt foarte mulți turiști. E de multe ori dificil să ai acces la medicamente cu o rețetă din uh, străinătate, pentru că nu există, de exemplu, medicamentul în statul respectiv. Sunt conștient că aceasta este o competență națională. Știu că există state membre în Uniunea Europeană care permit o vânzare între, transfrontalieră între farmacii. Alte țări, precum Italia, nu fac acest lucru. Dacă, de exemplu, un farmacist în Italia trebuie, are nevoie de un medicament din Germania sau din altă parte, din Uniunea Europeană, nu are voie să-l comande, chiar dacă pacientul are o, rece- o rețetă pentru medicamentul respectiv. Deci chiar dacă este o competență națională, eu zic că tot trebuie să facem presiuni pentru că e vorba de piața unică europeană până la urmă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Caputo. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc foarte mult doamnei Capezon pentru cât de bine a redactat acest raport. A fost într-adevăr o muncă lungă de pregătire din partea dânsei, în care a primit foarte multe informații din partea noastră și din partea diferitelor forțe politice și mulțumesc foarte mult pentru activitatea depusă pentru a ajunge la acest uh, rezultat foarte bun un rezultat uh, important pentru că este o temă foarte delicată, cea a accesului la medicamente. Mi se pare un dosar uh, esențial pentru cetățeni. Este important și pentru că criza economică a avut un impact deosebit asupra medicamentelor și asupra mai multor uh, straturi din populația europeană. De fapt, nu s-au înregistrat prea multe progrese în domeniul medicamentelor. Trebuie spus însă că, deși Uniunea Europeană are acum o legislație eficientă în domeniul acesta, consumatorii au în continuare rezerve foarte profunde față de firmele farmaceutice și eh, față de medicamentele de marcă. Am întrebat eh, acum ceva vreme, într-o întrebare scrisă către Comisie, uh, comisie care lansase o campanie de informare dacă se poate face tot ce se poate pentru ca să se recâștige încrederea cetățenilor în medicamentele echivalente. Mi se pare că e un act de, de obligație civică, într-un fel, mai ales având în vedere restriștea economică, pentru că avem o datorie față de toți cetățenii să se poată vindeca. Comisia mi-a răspuns la întrebarea pe care am pus-o și mi-a spus că deja face foarte multe, și că statisticile confirmă cele spuse. Eu sper ca și datorită activității colegii noastre ca pe zon să avem o marjă mai mare pentru tema aceasta importantă și mă bucur și sper ca și Comisia să răspundă mai uh, extins la întrebările noastre și la raportul acesta și să decide să aibă o acțiune mai concretă în domeniu. Mulțumesc! Și acum să ascultăm comisia care este aici. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia dorește să folosească această ocazie pentru a mulțumi încă o dată Parlamentului European pentru contribuția sa foarte valoroasă la discuția despre accesul la medicamente. Vedem că s-a lucrat enorm din partea dumneavoastră, foarte bine, foarte multă energie a fost depusă pentru pregătirea raportului am notat și că numărul foarte ridicat de amendamente reprezintă sensibilitatea deosebită a acestui subiect și nevoia de a ajunge la un consens este evidentă atât la nivel european cât și la nivel național. În același timp, am constatat foarte multe convergențe în obiectivele de bază de exemplu, accesul la timp la medicamentele inovatoare pentru toți pacienții și aceasta la un preț accesibil și corect, menținând în același timp o industrie farmaceutică competitivă în Europa. După cum am spus în Comisia Envi pe 12 octombrie și în conformitate cu concluziile Consiliului de, din iunie, Comisia este gata să acționeze în mai multe domenii cheie de mare interes pentru Parlament. Și vreau să vă subliniez acum câteva dintre ele. În primul rând, folosirea optimală a legislației farmaceutice și a instrumentelor de reglementare pentru accesul la timp al pacienților la medicamente, promovarea inovării și aceasta mai ales în domenii de uh, nevoi neîntâmpinate până acum. Vreau să subliniez că orice formă de autorizare și autorizație de marketing trebuie să respecte standardele cheie de siguranță, eficiență și calitate care se regăsesc în legislația europeană. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că există o bună interacțiune între diferiții actori implicați în acest uh, lanț, firmele de cercetare, dezvoltare, autorizațiile de punere pe piață și deciziile cu privire la prețuri și rambursări, dar și farmacovigilență. Într-adevăr, paralelisme inutile și cerințe necoordonate ar duce doar la o întârziere a accesului pacienților la medicamente, dar și la costuri suplimentare și nenecesare pentru sistemele de sănătate și uh, în energie pierdută pentru cei care dezvoltă medicamentele. Comisia tocmai lansează studii bazate pe fapte despre impactul uh, certificatelor de protecție suplimentară cu privire la um, accesibilitatea și disponibilitatea medicamentelor. Astăzi, Comisia va prezenta la Consiliul EPSCO metodologiile și uh, foaia de parcurs ale acestor studii și Comisia va ține Parlamentul informat, desigur, la timp de toate rezultatele acestor evoluții. Și nu în ultimul rând lucrăm la inițiativa pentru evaluarea tehnologiei și salutăm susținerea și orientarea de până acum a Parlamentului European prin uh, proiectul de raport al său. Trebuie să ținem cont și de angajamentele la nivel internațional în domeniul sănătății și al uh, drepturilor de proprietate intelectuală pe care Uniunea Europeană deja le-a lansat și considerăm că orice referire la acesta este binevenită. Însă nu avem foarte multe opțiuni. E greu să să fim speci foarte specifici dacă nu se știu, nu se cunosc încă amendamentele de compromis. Oricum o fi, Comisia va urmări de aproape procesul și va considera poziția sa după uh, adoptarea la plenară a raportului. Și în final, dacă Parlamentul sau deputați din Parlamentul acesta consideră că Comisia are o expertiză care ar putea fi utilă, știți că stăm la dispoziția noastră de fiecare dată când aveți nevoie de noi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Acum vreau să dau uh, cuvântul uh, raportorii noastre Cabezon. Comisar, îi terminal. Mulțumesc. Am să spun încă o dată că mulțumesc colegilor și raportorilor din umbră. Ați uh, văzut cu claritate că am lucrat foarte bine împreună și cred că putem ajunge la un acord. S-au dezbătut aici uh, teme care deocamdată sunt în curs de dezbatere. S-a menționat aici domnul Pedicini a vorbit despre planul de eradicare a hepatitei C sau, în general, planuri de eradicare a anumitor boli. S-a vorbit și despre nevoia de a aprofunda problema finanțării și, în special, la nivel transfrontalier, în directiva pentru acces la medicamente la nivel transfrontalier. Vă spuneam mai devreme, 617 amendamente uh, înseamnă că avem ceva de lucru, dar uh, sunt uh, dispusă să lucrăm împreună pentru a ajunge la un rezultat bun. Dacă dorim să oferim un mesaj clar, avem nevoie și de un raport echilibrat și coerent. Coerent cu 617 amendamente și cu grupuri cu interese diferite care trebuie puse în echilibru, Va fi nevoie de multă muncă, dar uh, important este ca rezultatul să fie util, pragmatic și să țină cont de așteptările cetățenilor, și anume să ajungem la o îmbunătățire a accesului la medicamente. De aceea vreau să mulțumesc încă o dată pentru munca uh, dumneavoastră a tuturor. Thank you very much. I only to remember... Mulțumesc. Aș vrea să vă amintesc calendarul. Votul la ENVI este prevăzut pentru 31 ianuarie și la plenară votul în februarie, dar va fi confirmată. Nu mai avem nimic la diverse și vreau să vă amintesc că următoarea reuniune extraordinară va avea loc pe 15 decembrie la Strasbourg pentru ca să votăm ETS-ul, reforma și pe 12 ianuarie va avea loc o altă reuniune și acum vom încheia reuniunea noastră de astăzi, dar vreau să vă amintesc că la ora 12 avem un cocktail de Crăciun la care sunteți cu drag invitați.